poziției sale, începând cu data de 25 mai 2016. Trecem acum la ordinea lucrărilor. În conformitate cu articolul 149 a regulamentului de procedură, ordinea de zi a lucrărilor sesiunii parlamentare a fost uh, distribuită. Uh, de bun acord, de comun acord cu grupurile politice, vă propun următoarele modificări. Pentru astăzi, o declarație a Comisiei cu privire la așa numiții disruptori eh, perturbatori eh, endocrini în urma deciziei Curții de Justiție din 16 decembrie 2000 15 pentru a fi inclus ca punctul 4 de, pe ordinea de zi, prin urmare, după declarația Consiliului cu privire la fluxul de date transatlantic. Dacă se accept, acceptă această solicitare, reun, ședința va continua până la orele 24. Există obiecții vis-a-vis de această solicitare? Dacă nu, atunci um, ordinea de zi se modifică ca atare. În plus, am mai primit următoarea solicitare grupul verzilor, precum și grupurile ALDE și a socialiștilor și democraților, solicită ca această dezbatere să se finalizeze cu o rezoluție care să fie supusă la vot în sesiunea plenară iunie 1. Pentru a susține această solicitare are cuvântul domnul Lambert. Vom trata subiectul atitudinii Comisiei în ceea ce privește perturbatorii endocrini și uh, specificul situației este faptul că instituția europeană, care ar trebui să fie gardiana tratatelor, calcă în picioare aceste tratate, cel puțin după avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European, în conformitate cu care Comisia nu a luat încă măsurile pe care ar fi trebuit să le ia în temeiul articolului 266 din Tratatul privind funcționarea UE și cerem, deci, să se adopte o rezoluție pentru că cred că este cel mai mărunt lucru pe care îl putem face la Parlament ca să amintim Comisiei care e misiunea sa. Moțiunea de cenzură este un instrument disproporționat în această situație, dar am putea cel puțin să adoptăm o rezoluție a Parlamentului European. E mai mult decât să ținem o simplă dezbatere între noi. Mulțumesc! Für den Antrag. În favoarea acestei solicitări dorește să intervină doamna Van Brent. Vă rog. Yes, thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru ar dori să sprijine solicitarea verzilor. O sprijinim uh, puternic. Așa cum s-a spus, uh, Curtea a hotărât Uh, deja faptul uh, a dat o hotărâre judecătorească conform căreia uh, Comisia nu respectă regulile de la Roma și deci e foarte important să se respecte regulile. E important ca uh, Comisia să vină cu directive foarte clare în ceea ce privește uh, perturbatorii endocrini și nu cu o evaluare de impact uh, vagă, ci uh, bazată pe criterii științifice. Mulțumesc, doamnă Van Brem. Dorește cineva să intervină împotriva acestei solicitări? Văd că nu este cazul, atunci vă supun la vot această solicitare. Cine este pentru, vă rog ridicați mâna împotrivă. Abțineri? se adoptă așadar. Prin urmare, de declarația Comisiei care este prevăzută pentru reuniunea de astăzi se va finaliza cu o rezoluție care urmează să fie supusă la vot în sesiunea iunie 1. Ordinea de zi rămâne nemodificată, spune președintele. Grupul ENF solicit o declarație a vicepreședintei și înaltei reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și securitate uh, cu privire la situația postelectorală în Congo-Brazzaville. În favoarea acestei solicitări are cuvântul domnul Aliu. Da, domnule președinte, stimați colegi, situația din Congo-Brazzaville a devenit foarte dificilă a avut loc un referendum abuziv pentru prelungirea mandatului șefului statului care este la putere de 32 de ani, alegeri uh, haotice în martie, au fost bombardate regiuni întregi luate din mâinile opoziției și uh, mai mulți candidați ai opoziției au fost uh, plasați sub supraveghere la domiciliu de un general care a comandat printre care un general al armatei uh, centrafricane. Este un uh, regim democratic cel puțin uh, dubios și cred că este momentul să restabilim niște adevăruri și să dezbatem situația din Congo-Brazzaville. Vă mulțumesc. Cine dorește să intervină în favoarea acestei solicitări? Vă rog, domnule deputat. Presidente, ritengo Domnule președinte, consider că și această solicitare foarte preocupantă a guvernului ales într-o astfel de situație ca haotică de a retrage ambasadorul de pe Uniunii Europene nu vine decât să adauge incertitudine și preocupări uh, la situația care a fost descrisă foarte bine intervenția precedentă. Suntem în fața unei situații foarte grave, față de care se impune o dezbatere urgentă în acest Parlament. Dorește cineva să intervină împotriva acestei solicitări? Văd că nu este cazul, atunci vă supun la vot solicitarea domnului Aliu. Cine este pentru, vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Cine se abține? Solicitarea se respinge și ordinea de zi rămâne. Doamnelor și domnilor, 40 de membri, în conformitate cu articolul 13 alinatul 4, au înaintat uh, obiecție scrisă împotriva raportului Covacev, care se referă la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului în ceea ce privește cea de-a 71-a reuniune plenară a ONU. Pro propun să tratăm uh, acest raport la o sesiune viitoare, viitoare. Dacă este obiecții, nu este cazul, atunci trecem la ziua de mâine. <clears throat> Comisia juridică a acceptat raportul de imunitate a doamnei Regner. Raportul va fi votat uh, joi la ora uh, prevăzută pentru vot. Din motive de precizie, trebuie să spun că nu este vorba de raportul despre imunitatea doamnei Regner, ci dânsa este raportoare pentru uh, această procedură. Grupul GUE solicită o declarație a Consiliului cu privire la presupusa implicare a membrului, a comisarului Arias Caniete în cazuri de corupție ca această declarație să fie adăugată ca prim punct pe ordinea de zi de mâine. Domnul Zilu Aga are cuvântul în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, uh, vă spun că uh, domnul comisar a profitat de influența de care Uh, beneficiază pentru a uh, se amesteca în exploatarea unei mine de uraniu, apoi a fost scandalul Panama Papers uh, și se pare că există motive întemeiate să credem că cu adevărat el a existat un conflict de interese în ceea ce privește persoana sa, a beneficiat și de amnestie fiscală. Iată care sunt suspiciunile care îl vizează. E totuși vorba de comisarul însărcinat cu dosarul climatic. Parlamentul trebuie să reacționeze și uh, Uh, uh, PP-ul și socialiștii practic sunt de vină pentru că ei la au susținut uh, numirea domnului Caniete în funcția de comisar. Dacă nu acceptați această propunere, atunci am spus că e vorba de uh, corupție presupusă și ar fi regretabil ca Partidul Popular să își aducă la nivel european modelul de corupție, să exporte în Europa corupția sa. E vorba de un uh, partid care în Spania a primit finanțări ilegale de-a lungul anilor. Așa a fost în Spania și domnul comisar ar trebui să uh, fie să, să facă obiectul unei audieri la Parlamentul European pentru a ne explica dacă nu știa mai multe, în orice caz dacă nu va pierde încrederea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină în susținerea acestei solicitări? Cine dorește să intervină împotriva acestei solicitări? Doamna Van Brem. Yes, Mr. President. Da, domnule președinte. Aș vrea să vă explic că noi nu susținem solicitarea GUE de astăzi nu pentru că nu considerăm că e un subiect uh, serios, nu pentru că nu credem că uh, am avea nevoie de transparență de plină pe acest subiect, ci doar pentru că noi credem că avem nevoie de transparență de plină și tocmai de aceea, pentru că trebuie să fie luat foarte în serios acest subiect, avem nevoie de mai mult timp pentru a analiza în uh, profunzime toate aceste chestiuni și abia apoi putem reveni la plenară și să vedem care e cea mai bună soluție pentru a trata acest subiect Sper să avem o discuție pozitivă și ea să fie precedată de o discuție la conferința președinților. Doamna Grostet, pe o chestiune de procedură. Mersi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu, cu toții îl cunoaștem pe Miguel Arias Caniete. Este un comisar extrem de talentat care până acum și-a îndeplinit funcția la modul cel mai competent și am constatat acest lucru cu ocazia negocierilor pentru conferința părților COP21 de anul trecut. Declarația sa de interese a fost trimisă la comisie. Ea respectă codul de conduită al comisarilor și uh, include toate activitățile profesionale și interesele financiare ale soției sale, uh, care ar fi putut duce la un conflict de interese interese. Deci, uh, domnul comisar a dat dovadă de transparență totală. Îmi pare rău că din motive de politică politicianistă, extrema stângă, uh, de la început îi face un proces de conștiință și îl hărțuiește pe comisarul Caniete și încearcă să-l discrediteze pe orice, cale. Și de aceea grupul PPS se opune acestei cereri. der antrag ist gestellt worden über diesen antrag in namentlicher abstimmung. S-a făcut solicitarea de a vota această cerere cu vot cu apel nominal. Declar deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Cererea este respinsă. Die Tagesordnung für den heutigen Tag bleibt entsprechend unverändert. Ordinea de zi pentru astăzi rămâne, prin urmare, neschimbată. Trecem acum la declarația Comisiei, decizia adoptată în legătură cu pachetul privind piața unică digitală. Are cuvântul domnul comisar Anzip. Domnule comisar, v-aș ruga să așteptați puțin.